succint raportului următor al domnului Miguel Angel Martinez Martinez cu privire la recomandarea adresată Comisiei referitoare la plângerea 185 2005 cu privire la vârsta interpreților. Aveți cuvântul, domnule raportor. Finco, un interpret. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În anul 2005, un interpret Freelance, care a ajuns la vârsta de 65 de ani, a văzut că nu a mai fost angajat de către Comisia Europeană. Ca urmare a acestui lucru, a făcut o plângere la Ombudsmanul European pentru că îi se încălcau drepturile fundamentale. Înainte de acest lucru, Comisia și Parlamentul au decis să nu uh, angajeze interpreți care au peste vârsta de pensionare. Mediatorul european a examinat uh, cu grijă acest dosar și a decis că a avut loc o discriminare și o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale. A recomandat Comisiei să își schimbe regulile uh, conform poziției adoptate de Parlamentul European după prima decizie ca rezultat al acestei măsuri, petentul a făcut apel la Comisia Petiții, Petiții a Parlamentului European. Noi am decis să susținem Ombudsmanul European într-un raport adoptat în uh, unanimitate. În primul rând, din motive de coerență pentru uh, Uh, față de poziția Parlamentului European, care a continuat să angajeze interpreți independenți cu vârsta de peste 65 de ani. În al doilea rând, Parlamentul European a considerat că uneori mediatorul european este uh, un organism deranjant, dar unul foarte util. În al treilea rând, pe, Comisia Petiții a considerat important să reamintească Comisiei Europene că nu poate să se situeze deasupra instituțiilor europene, în special uh, dat fiind rolul său de garant. Uh, am venim astfel în plenară cu o rezoluție adoptată în unanimitate de către Comisia Petiții, care cere Comisiei Europene să implementeze termenii deciziei mediatorului european. În mod clar, acest Uh, mesaj trebuie adresat mm, serviciilor juridice ale Comisiei Europene. Domnule președinte, trebuie să spun că nu sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în acest caz. Am încercat să rezolvăm problemele, însă au existat presiuni pentru ca acest raport să nu ajungă în plen. Am avut câteva comentarii în care se sugera că Comisia va, nu va ține cont de poziția Parlamentului European. Mi se pare acest lucru sub, surprinzător, pentru că aceste comentarii nu vin de la comisari, ci de la funcționari de la nivel înalt din Comisie. Funcționari care par să se considere într-un fel deasupra comisarilor și membrilor Parlamentului European, pe care îi văd ca fiind persoane alese pentru un timp limitat, în timp ce ei sunt uh, angajați permanent. Uh, eu consider că este important să uh, ținem cont de decizia Comisiei Petiții și sper că astăzi vom vota cu o majoritate largă pentru a susține poziția mediatorului european și pentru a arăta că atât Comisia cât și Parlamentul au, doresc să recunoască starea de fapt și să uh, facă ceea ce este corect. Doamne... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun, Comisia a acționat de bună credință, respectând regulile juridice. N-am încercat niciodată să intrăm în conflict cu ombudsmanul și nici cu Parlamentul European după părerea noastră, speram că poziția noastră va fi recunoscută de ombudsman. Am plecat de la ideea că de-a lungul timpului condițiile de lucru pentru interpreții freelance au fost din ce în ce mai apropiate de cele valabile pentru angajați iar uh, acești interpreți sunt cumva legați de regulile care se aplică uh, uh interpreților angajați pentru că uh, pot să plătească impozit pe veniturile lor conform legislației comunitare. Din 2004 sunt cuprinși în articolul 90 privind angajarea altor persoane, de aceea se numesc ACI, deci vârsta limită de 65 de ani este o regulă care se aplică angajaților, tuturor categoriilor de angajați care lucrează pentru instituție, fie ei auxiliari, temporari uh, sau uh, angajați permanenți Parlamentul a adoptat un nou, o nouă regulă în acest sens, care s-a aplicat atât comisie, de către Comisie cât și de către Parlament ca urmare a deciziei curții în primă instanță din 2004 care a stabilit că, că nu trebuie recrutați uh, interpreți freelance peste vârsta de 65 de ani este o discriminare, instituțiile au suspendat aplicarea acestei reguli. Totuși, ca urmare a apelului împotriva acestei, um, acestei hotărâri, hotărârea a fost declarată nulă, așa încât Comisia a revenit la practica anterioară deci nu mai se pune problema codiciziei în această situație. Părerea noastră este că se aplică regulile, regulile care derivă din regulamentul Consiliului din 2000 și să nu mai recruteze după vârsta de 65 de ani ca pentru toți ceilalți angajați libertatea serviciilor de interpretare ale instituțiilor de a recruta um, agenți auxiliari conform nevoilor este un element de bază al acestor sisteme pentru a putea acoperi toate cerințele în situațiile de uh, criză, în situațiile de vârf, uh, se acoperă lucrurile folosind agenți freelance. Acest sistem funcționează de foarte multă vreme și a permis instituțiilor să satisfacă toate cererile de interpretare conform cererii uh, iar uh, ultima, ultimul val de alărgire a, s-a dovedit a fi un succes. S-au angajat foarte mulți interpreți tineri uh, Vreau uh, să mulțumesc pentru contactele pozitive între Parlament și Comisie în acest sens. Vreau să-i mulțumesc domnului vicepreședinte Martinez pentru contactele cu, colegul meu, domnul comisar Orban, în etapele anterioare. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumim, domnule Martinez, vă mulțumesc, stimați colegi. Domnul Martinez, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am avut suficient timp înainte pentru a spune ceea ce doream să-i spun, doamne comisar. Cred că este, sunteți conștientă de sentimentul meu de prietenie față de dumneavoastră și față de comisarul Orban, însă nu ați comentat uh, declarația noastră față de uh, poziția uh, mediatorului european. După cum știți, uh, acesta a formulat recomandări foarte precise pe care Comisia pare să le ignore. Nu vă critic pe dumneavoastră în mod personal, pentru că nu este un dosar care uh, cade uh, sub competența dumneavoastră, însă toate, info- toate informațiile care mi-au parvenit sprijină uh, poziția noastră și cea a mediatorului european. Tot nu ne-ați spus dacă Comisia intenționează să urmeze recomandarea uh, mediatorului european și să uh, reacționeze cu privire la uh, poziția exprimată de Parlament. Doamna comisar, aveți cuvântul. Ceea ce pot să vă spun în acest moment este că voi relata această discuție domnului comisar Orban și veți primi un răspuns corespunzător. Domnul comisar va lua în serios intervenția dumneavoastră și veți primi clarificările pe care le-ați cerut. Vă mulțumesc. Această propunere va fi votată mâine. Vă mulțumesc, doamna comisar, vă mulțumesc, stimați colegi, mulțumesc funcționarilor și interpreților oricâți ani ar avea ei. Se suspendă această ședință.